le încălcării drepturilor omului, democrației și statului de drept, conformitate cu articolul 135 al regulamentului și ordinea de zi ne uh, propune acum dezbaterea situației în Malaysia. O să ascultăm acum autorii propunerii acestei rezoluții. Domnul Corao, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Acordurile de liber schimb uh, ale Uniunii Europene se bazează în primul rând pe criterii economice. Ținând cont în cadrul politicii actuale de uh, normele de mediu și sociale, incluzând aici și drepturile omului. Drepturile omului trebuie, sunt menționate în preambulul acordului, care însă nu este obligatoriu. Malaezia, în ceea ce privește drepturile omului ale populațiilor indigene și minorităților, este în continuare mult în urmă. Sunt foarte multe încălcări înregistrate și drepturile, în general, sunt o mare problemă cu care se confruntă ONG-uri. În ONG-urile există foarte multe probleme în ceea ce privește dreptul funciar, care periclitează viața populațiilor autohtone, zeci de mii de persoane care sunt uh, expuse consecințelor tăierii pădurilor tropicale. Sunt și probleme foarte mari de corupție. Statul Saraha, care este, uh, este um, um, cel care are foarte multe păduri a fost deja practic distrus, iar Malizia este de fapt unul din țările, una din țările cele mai corupte din lume. Noi utilizăm instrumentul acordurilor de liber schimb pentru a face presiune asupra drepturilor omului, pentru că aceasta este ocazia noastră și trebuie să o facem. Mulțumesc, domnule Corao. Și acum are cuvântul domnul Macăr. Un minut, vă rog. Collega's, Maleisië glijdt af naar een autoritaire. Domnilor și domnilor, um, situația în Malaysia se răutățește, devine un stat autoritar protestele pașnice devin periculoase. Chiar și um, a purta un tricou galben devine primejdios, fiindcă galbenul este culoarea libertății. Frontul Național uh, e la putere de 58 de ani, dar folosește în continuare legi arhaice coloniale, încalcă uh, libertatea de exprimare, libertatea presei. Uh, legea se bazează pe șaria, în mare parte. Iar Malaezia a spus că vrea să fie un stat musulman moderat pe arena națională care să lupte împotriva ISIS. Și cum rămâne cu drepturile minorităților? minoritățile uh, nu și văd drepturile de proprietate recunoscute. Uh, cer uh, președintelui să recunoască drepturile democratice, iar Uniunea Europeană trebuie să folosească uh, negocierile comerciale pentru a face presiune asupra Maleziei. Mulțumesc, doamna Locpiller. Vă mulțumesc, domnule președinte. În Malezia, legile uh, restrictive sunt folosite pentru a restrânge și mai mult libertatea de expresie, mai ales a celor mai ales activiști din societatea civilă care critică guvernul, riscă să fie trimiși în închisoare și să recurge la procese politice. Vocile critice sunt uh, confruntate cu procese de subminare a autorității de stat, cum legii uh, referitoare la sediție din 1948 uh, doar în acest an, mai multe zeci de persoane au fost uh, anchetate sau date în judecată. Halid Islad, un uh, blogger, de exemplu, a fost uh, dat în judecată, a fost dat în judecată în octombrie, conform legii respective din anul 1940, 1948, datorită unei publicații în care critica abuzul de, de putere. Un alt uh, politician, Caridi Abu Assam, a fost arestat în uh, luna septembrie pentru că uh, reportase despre cazurile de corupție într-o societate de stat. Tocmai de aceea cerem din partea guvernului din Malezia să, eliber, să elibereze pe toți cei care sunt persecutați pentru că susțin libertățile fundamentale. Cerem de asemenea reformarea cadrului legislativ, abrogarea legii adoptate din decembrie referitoare la Consiliul Național de Securitate. Mulțumesc. Alta autoare a propunerii acestea, doamna Wikström, are cuvântul acum un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, evoluțiile din Malaizia, când e vorba, de exemplu, de restrângerea libertății de exprimare sau alte libertăți fundamentale, sunt toate chestiuni foarte îngrijorătoare. Guvernul face tot ce poate pentru a pune uh, opoziția la colț pentru că aceasta să nu mai poată să își exprime părerea și Parlamentul regretă faptul că situația drepturilor omului s-a înrăutățit considerabil legile care sunt în vigoare, de fapt, permit o cenzurare a presei și o, o persecuție împotriva opoziției. Noi uh, cerem ca deținuții politici să fie eliberați cât mai repede, dar și ca oamenii simpli să fie lăsați în pace, care doar doresc să-și exprime părerea și care, de fapt, nu reprezintă nicio, niciun pericol pentru siguranța țării urmărirea și persecutarea, dar și uh, violența împotriva minorităților trebuie să se potolească imediat. Este important ca această rezoluție pe tema Maleziei să fie adoptată astăzi. Trebuie să arătăm regimului acesta că libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului și că nicăieri nu este voie să fie limitat acest drept. Aceasta este sarcina principală a Uniunii Europene și anume protecția drepturilor fundamentale atât aici în Europa cât și în restul lumii. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinte. Alt autor uh, al rezoluției, domnul Lenners, uh, are cuvântul acum uh, un minut. Yes, thank you, Chairman. Dear colleague... Mulțumesc, domnule președinte. Rezoluția aceasta reafirmă angajamentul și prietenia față de poporul din Malaezia. Motiv pentru care ne manifestăm îngrijorările astăzi în ceea ce privește actul de sedițiune, legea de sedițiune pe care, care a fost, acum o să fie abrogată, a fost consolidată. Uh, Uh, noua lege de securitate care a fost adoptată fără dezbatere publică și fără implicarea societății civile și care dă Consiliului Național de Securitate uh, prerogative sporite și îngrijorări în ceea ce privește atmosfera în care politicieni, jurnali, jurnaliști, membrii ai societății civile uh, nu mai pot să-și desfășoare activitatea. Și facem asta nu pentru că ne place să criticăm Malaezia, ci pentru că considerăm că aceste chestiuni sunt foarte importante, că trebuie să fie rostite și să fie punctul de plecare al unui dialog constructiv. Atât cu Malaezia, cât și în relațiile bilaterale uh, între Malaezia și Uniunea Europeană în momentul în care acestea sunt în creștere. Mulțumesc, mulțumesc. Autoare și doamna Vergea, acum aveți cuvântul, vă rog, doamna Vergea. Mulțumesc, domnule președinte. Ibrahim Anvar este un simbol. Acest liberal a căzut în dezgrație din cauza felului în care a gestionat criza asiatică la sfârșitul anilor 90, uh, prin care a impus o cură de austeritate foarte dură și prin care a anulat o serie de megaproiecte industriale opace. Un lucru insuportabil într-o țară în care există foarte multă corupție. El a creat Batahan Harhiatul pentru a încerca să depășească clivajurile uh, și separările comunitare. Însă aceasta l-a adus la închisoare pentru sodomie într-o țară ultraconservatoare din punct de vedere al moravurilor legile uh, securitare împotriva minorităților LGBTI, dar și a femeilor, jurnaliștilor, intelectualilor, militanților ONG-urilor și persoanelor din opoziție. Lupta împotriva terorismului este folosită ca pretext pentru a pune la închisoare pe cine doresc și uh, pentru a folosi violența, pentru a putea să păstreze puterea pentru o anumită elită. Numai printr-o repartizare a bunurilor și a bogățiilor și prin respectarea legilor se poate ca această țară să iasă din Uh, blocada în care s-a creat, pentru că altfel va putea să intre în extremismul cel mai sumbru. Trebuie să acționăm cât se poate de urgent. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Vergia. Acum domnul Panțeri, care dânsul este de asemenea autor al rezoluției, vă rog aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În Malaizia s-a înregistrat o restrângere puternică a libertății de exprimare din cauza unor legi penale care sunt utilizate pentru ca să aducă la tăcere vocile critice. Ne îngrijorează foarte mult legea cu privirea la, pe, care permite de la începutul anului 2015 de a sta peste uh, sute și ceva de persoane. Akvariat Brahim, care a fost condamnat pentru sodomie, așa cum a spus uh, și colegul meu în februarie 2015, a fost uh, închis așadar. Iar uh, mai sunt și alții care au fost aduși în, cu această acuză în închisoare, numai pentru că și-au exprimat părerea critică, pentru că a fost închis Anvar Ibrahim. Din ce în ce mai multe acuze cu privire la corupție au fost aduse de către reprezentanții opoziției, dar aceasta n-a continuat decât la adresa guvernului și aceasta n-a continuat decât să bage la închisoare reprezentanții minorității LGBTI. Cererea Parlamentului European este foarte clară. Eliberarea condamnaților, retragerea legii cu privire la Consiliul Național de Securitate, cu privire la puterile ample pe care le are premierul și uh, echilibrul între păstrarea siguranței naționale și, în același timp, obligația de a proteja drepturile civile și uh, persoane din opoziție. Mulțumesc, domnule Panțeri, și acum ascultăm intervenții în numele grupurilor politice. Din numele PPE are cuvântul acum domnul Sean Kelly. Un minut, vă rog. În, calitate de membru al uh, delegației cu ASEAN, susțin importanța relațiilor comerciale între Uniunea Europeană și Malaysia. Um, Malaysia este pe locul 2 al relațiilor comerciale cu uh, în spatele Singapore. Însă, schimburile comerciale ar trebui să contribuie la îmbunătățirea situației libertății de exprimare din, uh, din Malezia. Mă îngrijorează în mod special uh, sentințele pronunțate în temeiul legii uh, sedițiunii care au implicații se grave pentru cei anchetați este un lucru inacceptabil a fost, uh, este posibil ca autoritățile să declare situația de urgență când uh, doresc și, de asemenea, situația persoanelor LGBTI este tot mai inacceptabilă și noi ne îndreptăm în, uh, din păcate, ne îndreptăm în direcții diferite. Deci trebuie să ne referim la toate aceste puncte în relațiile noastre pe care le avem cu Malezia. Mulțumesc, doamna Ghil are cuvântul, un minut și 30 de minute în numele socialdemocraților. Ce... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am avut ocazia să vizitez Malaezia de curând și m-a uimit faptul că percepția noastră cu privire la această țară nu are nicio legătură cu realitatea. Țara este modernă, dinamică, dar sub uh, această poleială de economie occidentală, <coughs> face un stat autoritar uh, unde politicienii și, uh, și cei care critică um, guvernul nu se pot exprima uh, liber, în ciuda persoanelor care au fost acuzate în conformitate cu legea sedițiune și um, uh, a legii care dă prerogative ample forțelor de securitate. Toate acestea sunt exemple ale securității în creștere, dar Malaezia a fost gazda conferinței globale anticorupție în mod paradoxal. În luna septembrie de ce, de ce Comisia Anticorupție nu uh, derulează o anchetă în ceea ce privește acuzațiile de corupție. De ce nu se, nu se întâmplă acest lucru? De ce nu sunt. Um, de ce nu se permit um, protestele? Iar uh, legea securității ar trebui să aducă mai multă securitate oamenilor și nu să fie un instrument de corupție. De ce ne temem de dialog deschis cu opoziția și societatea civilă? Uh, Uh, inclusiv uh, Anvar Ibrahim și toți uh, bloggerii și activiștii care sunt acum acuzați. De ce să nu, de ce nu lăsăm, de ce nu se lasă, de se permite acestor minți luminate să transforme Malaysia într-o democrație luminoasă? Premierul se teme că dacă se va întâmpla acest lucru, poziția guvernului, va, poziția țării va fi slăbită, dar lucrurile stau exact invers. Mulțumesc, domnul Marino Pinto, un minut. Încălcările drepturilor omului în Malaezia, ca și în alte țări din lume, uh, au loc într-o justiție care a fost pervertită. Uh, legi uh, care se amestecă în viața privată, cum ar fi legea sedițiunii, opozanții politici sunt aduși în justiție sau sunt eliminați prin condamnări la moarte aberante. Peste o mie de cetățeni așteaptă în închisorile din Malaezia să fie uciși de către stat. Există două metode complementare de a combate încălcările drepturilor omului în Malaezia și în lume. Sancțiuni economice, inclusiv înghețarea acordurilor comerciale cu aceste țări, pe de o parte, și pe de altă parte, consolidarea, consolidarea Tribunalului Penal Internațional. Trebuie să spunem răspicat că încălcarea drepturilor uh, fundamentale ale omului nu uh, poate fi justificată, fiindcă aduce prejudicii economice uh, celor care încalcă drepturile omului, care vor fi aduși în, just, în fața tribunalelor penale internaționale mai devreme sau mai târziu. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Funtulis un minut jumătate. Mulțumesc. Este evident că această justiție nediscriminată nu funcționează. Nu se poate să acceptăm aceasta în, când ne uităm la relațiile pe care le avem cu această țară. De fapt, Malaysia se transformă într-o țară, un stat politic și toți uh, reprezentanții opoziției sunt trimiși uh, în închisoare. Corupția este enormă. Oricum o fi, Uniunea Europeană nu poate să le spună altor țări ce să facă, nu poate să intervină atât de deschis în afacerile interne ale unor țări terțe. Noi nu suntem deținătorii uh, adevărurilor absolute și nu putem spune că aceasta nu se întâmplă în țări europene. Avem politicieni care sunt persecutați, avem uh, reprezentanți uh, a, a opoziției care sunt de asemenea pedepsiți, avem amunitate, însă care nu e, urmează neapărat dove- niște criterii bune. Avem scandaluri tot timpul, lipsesc bani și politicieni sunt plătiți de companii. Deci nu putem atât de ușor să venim să arătăm cu degetul pe alte țări în alte colțuri ale lumii ca și cum noi am fi o putere colonială fără să avem de fapt întâi ordine la noi acasă. Dacă vrem să facem presiune asupra Malaiziei și altor țări să respecte drepturile omului și libertățile politice, trebuie să căutăm altă cale. Haideți să începem să încetăm orice contact comercial cu această țară, orice ajutor financiar, fiind dat că, de fapt, avem uh, corupție la nivelul politicilor și aceștia, bineînțeles, își bagă bani în buzunar și ar trebui să interzicem multinaționalelor să mai aibă activități în această țară, dacă suntem responsabili. Altfel, haideți să nu fim uh, ipocriți, pentru că ipocrizia trebuie să fie păstrată aici la noi. Bun, are cuvântul domnul Tarabela, un minut Vă rog, Marc, te rog, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, în timp ce Malaysia este o țară uh, cu creștere foarte mare, uh, și uh, care are un rol foarte important în uh, peninsula aceea, cum poate să treacă cu vederea faptul că se aplică pedepsa cu moartea și corupția este la ordinea de zi? Deși uh, s-au semnat multe convenții internaționale, se pare că drepturile omului nu sunt încă parte a priorităților, ba chiar că s-au făcut pași înapoi. Vreau să vă amintesc că Malaysia face parte din cele 58 de țări din lume care încă aplică pedepsa capitală și face parte din 38 de țări care au votat împotriva unui moratoriu pentru aplicarea pedepsei cu moartea, care a fost semnat în 18 17 decembrie 2014 la adunarea generală a ONU. Aici s-au, uh, ei s-au abținut, de fapt, ceea ce arată că nu există niciun domeniu dorință de a evolua. Dacă Malaysia poate să fie un exemplu din punct de vedere economic, de ce să nu facă la fel și în alte domenii care ating, de fapt, cetățenii, cum ar fi libertatea fundamentală a cetățenilor? Da, mulțumesc, Marc. Domnule Tarabela, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Cerneschi. Acceptați cartonașul? Da, vă rog, domnule Cerneschi. Vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc domnului Tarabela că acceptă întrebarea. Știu cât de mult vă angajați pentru respectarea drepturilor omului uh, pe glob și în acest context aș dori să vă adresez o, o întrebare pe care o adresez deseori în acest Parlament. Nu ar trebui să implicăm mai mult Comisia și Consiliul, astfel încât statele membre să poată exercita presiuni economice asupra statelor care nu respectă drepturile fundamentale. Ce părere aveți? Sunt de acord, uh, domnule Czarnecki de mai multe ori în momentul uh, în care s-a luat poziție cu privire la tratatul de liber schimb, Sigur, uh, facem acest lucru, um, ne gândim la posibilitatea de a progresa în ceea ce privește drepturile omului. Am făcut acest lucru și cu alte țări, Columbia, de pildă, un caz special, un sindicalist din doi din doi asasinați în lume se găseau în Columbia. Deci trebuie să facem mai mult uh, pentru a pune pe picior de egalitate drepturile omului și progresul în acest sens și mediul de afaceri. Uh, și nu invers. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Tarabela. Începem catch ul și are cuvântul primul domnul Pospișil. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să susțin toți colegii care au cerut ca drepturile omului să fie respectate în Malaezia. Sunt foarte implicat în această regiune și știu că drept, statul de drept nu este aplicat cum ar trebui. Iar uh, actul sediției uh, este cel care permite, de fapt, persecuția oricui pentru orice și foarte de curând chiar am avut cazuri de încălcare gravă a drepturilor omului. Chiar Curtea Constituțională a spus că actul acesta, această lege a sediției este constituțională, ceea ce e inacceptabilă inacceptabil. Codul penal uh, face ca o mie de oameni să aștepte doar uh, să fie executați. Iată de ce, domnule comisar, eu susțin uh, tot ceea ce a spus colegul meu înainte. Trebuie să comunicăm, trebuie să cooperăm și trebuie să arătăm care este opinia noastră. Însă acordurile trebuie semnate cu țara aceasta numai dacă ei elimină această procedură. Și mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Marias, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Lipsa libertății de exprimare, oprimarea minorităților religioase, discriminarea minorităților etnice sunt fapte cotidiene. Guvernul din Malaizia pretinde că poate trimite la închisoare pe oricine suspectat că ar amenința securitatea națională și cei care apără drepturile omului deseori sunt uh, arestați. Guvernul a impus restricții importante când vine vorba de libertatea de exprimare, ceea ce face ca această țară să, să fie pe josul listei clasamentului statelor uh, unde există o libertate de exprimare. Drepturile omului sunt încălcate în Malaysia și în acest context Uniunea Europeană ar trebui să exercite presiune asupra guvernului acestui, uh, acestei țări pentru a abroga legea sedițiunii, pentru a garanta libertatea de exprimare și pentru a respecta drepturile interna- drepturi internaționale. Domnul Șogor are cuvântul un minut. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să adaug un lucru la această dezbatere. Să facă referire la ce s-a spus ieri, și anume că Consiliul ar trebui să dea un exemplu și să tragă țările la răspundere în ceea ce privește aplicarea drepturilor omului și respectarea acestora. De-a lungul istoriei acestei țări s-au făcut șapte capete de acuzație de sodomie și trei dintre aceste șapte împotriva lui Ibrahim Anvar, ceea ce este grăitor. Înlăturarea opoziției este o dovadă că guvernul face tot ce este în putință pentru a evita alegerile libere. Acuzațiile împotriva acuzația împotriva lui An- Anvar este că opoziția va crește. Uniunea Europeană nu poate să... Vorbitorul este... Uniunea Europeană... Grazie, onorevole Sogor. Vorbitorul este întrerupt. Staldo, anche lei... Mulțumesc. Domnul Castaldo are cuvântul un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Actul sediției Printing Press and Publications Act, Peaceful Act, și actul de comunicare și multimedia. Toată lista aceasta de acte legislative în diferitele forme ale codului penal lovesc, de fapt, exercitarea libertății de exprimare în Malaysia și este o listă foarte lungă țara sa suferă de un dumping social foarte ridicat și corupția este infiltrată până la cele mai înalte sfere ale guvernului. O politicizare forțată a magistraturii este de asemenea la ordinea zilei, care face procese împotriva opoziției și a disidenților, dar și împotriva jurnaliștilor. Așa s-a întâmplat și pentru fostul lider de uh, Uh, opoziției Ambar Ibrahim, care este acum în închisoare cu o acuzație absolut ridicolă, care de altfel ne arată și cât de grav uh, Curtea Islamică și șaria a, a luat de fapt uh, puterea asupra acestor stat. Protecția mediului nici nu mai sperăm să se fie considerată, așa cum a spus-o și domnul Corau înaintea mea. Însă Uniunea Europeană este o piață de 500 de milioane de persoane. Suntem o superputere economică și acordurile noastre comerciale pot fi arma definitivă pentru a putea să devenim o superputere și în domeniul drepturilor omului. Noi putem să facem acest lucru. Dacă nu facem acum, când Europa trezește-te și cere de la partenerii noștri respecte acelor drepturi sacrosante care sunt recunoscute pentru fiecare eh, persoană. Domnul Zvoboda, un minut. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, rád bych věřil, že naše dnešní diskuse a dnešní usnesení bude vnímáno jako součást diskuse. Sper că această dezbatere și această rezoluție vor fi percepută ca parte a dialogului pe care îl purtăm cu un partener cu care împărtășim valori și interese comune. Sunt de acord cu afirmațiile anterioare referitoare la necesitatea respectării statului de drept în Malaizia asistența pentru dezvoltare, um, acordurile de liber schimb încheiate cu Malaysia între, de Uniunea Europeană sunt foarte importante pentru dezvoltarea acestei țări și Comisia Europeană cred că ar trebui să, spori, să sporească presiunea asupra acestei țări, să se asigure că uh, respectă um, drepturile omului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Venta. Văd că nu este la locul său. Ceruse cuvântul la CHDI. Atunci se termină aici procedura CHDI și dăm cuvântul domnului comisar Stilianidis. Mulțumesc, domnule președinte. Malaysia. joacă un rol important pentru Uniunea Europeană în regiunea Asiei de Sud-Est deține acum președinția ASEAN, într-o perioadă în care se iau decizii importante de a crea o economie, o uniune economică ASEAN. Legăturile noastre bilaterale au sporit prin uh, investiții și comerț, uh, prin dialog politic, prin activități de cooperare variate. Dar în acest context, Uniunea Europeană este îngrijorată de unele evoluții din această țară de anul trecut, care au afectat libertatea de exprimare și statul de drept. Suntem pe bună dreptate îngrijorați de modul în care se folosește din ce în ce mai mult legea sedițiunii, cât și deciziile judecătorești în ceea ce privește liderul opoziției, Anvar Ibrahim, în ceea ce privește libertatea de exprimare. Și așa cum vă reamintiți, Uniunea Europeană deplânge folosirea sporită din 2014 a acestei legi în ciuda promisiunii premierului de a, de a o abroga. Iar în acest context vreau să vă reamintesc că în aprilie 2015, în altul reprezentant a exprimat îngrijorarea în mod public um, acest, uh, această măsură va afecta libertatea de exprimare. În altul reprezentant a ridicat îngrijorări grave în ceea ce privește procesul uh, legislativ după ce Curtea Federală a Malaeziei a, acuza, a condamnat la 5, uh, la ani de închisoare liderul opoziției în februarie domnia sa fusese achitat înainte ca decizia să mm, uh, um, fie uh, inversată și uh, ca urmare a pierderii um, drepturilor sale și-a pierdut și um, locul în Parlament. În decembrie, Uniunea Europeană a definitivat una, un nou acord de parteneriat și cooperare cu Malaezia, iar un, iar Uniunea Europeană a solicitat, iar Parlamentul European a solicitat uh, finalizarea acestor negocieri care au început, uh, care începuseră deja și care, pre, care au prevederi cu privire la drepturile omului și statul de drept care vor permite o angajare consolidată în aceste domenii, domenii mai ales prin instituirea unui dialog bazat pe drepturile omului în timpul negocierilor, Malaysia a acceptat să recunoască faptul că respectarea principiilor democratice a drepturilor omului și statul de drept reprezintă un element esențial al acestui acord. Vom continua să să avem relații cu guvernul din Malaezia pentru promovarea drepturilor omului, pentru cooperarea în acest domeniu, inclusiv pentru uh, drepturile LGBT uh, la nivel bilateral, cât și la nivel regional cu uh, ASEAN. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezența în această dimineață, pentru acest maraton atât de lung. Am primit șapte propuneri de rezoluție în urma discuției de astăzi. Discuția este închisă și se suspendă ședința până la ora 12.